przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego jest wspólna debata Bună dimineața, dragi colegi! Vom începe astăzi sesiunea de astăzi. Primul punct, dezbatere comună, piața unică. Raportul doamnei Calniete, Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice, raportul Coreea de campus, piață unică, o piață unică pentru europeni, precum și raportul domnului Bușoi, piața unică pentru întreprinderi și creștere economică. Pentru a încheia, avem o declarație a Comisiei privind achizițiile publice. Aș dori să-i urez bun venit domnului comisar Barnier precum și doamnei Enico Guri din partea Consiliului. Vă urez bun venit aici și pentru a începe le voi da cuvântul raportorilor. Raportorilor, doamna Calniete, aveți cuvântul. Ah, mă iertați domnule președinte am avut o problemă cu interpretarea și nu am auzit când mi ați spus să iau cuvântul. runājot par vienotā tirgus pārvaldību un partnerību mēs parlamentā uzskatām ka viens no. Eh, dorim